în domeniul planurilor multianuale și dorim să o facem împreună cu Parlamentul European. Vă mulțumesc! Grație la... Mulțumim! Cu asta am încheiat discuția pe acest punct. Și acum, eh, pe ordinea de zi, avem eh, declarația vicepreședintelui președintelui al Comisiei, înalt reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și poliția, politica de securitate privitoare la strategia Uniunii Europene pentru Arctica. În numele vicepreședintelui are cuvântul domnul comisar Füle. Madam uh, uh President, uh, honorable members. Doamnă președinte, stimați deputați, Uniunea Europeană își uh, crește contribuția la cooperarea în regiunea arctică. De aceea mă bucur să intervin în, parlament, în fața Parlamentului astăzi în numele doamnei înalt reprezentant uh, Ashton în ceea ce privește politica Uniunii Europene în zonă, uh, pentru regiunea arctică în urma adoptării comunicării comune ale Comisiei și a doamnei înalt reprezentant în iulie. Progresul a fost sub, substanțial. În ultimii 10 ani am devenit cel mai, cel, mai, cel mai mare finanțator al cercetării în zona arctică, cu contribuții de 20 de milioane de euro pe an. În plus, ca parte din uh, finanțarea regională și transfrontalieră, Uniunea Europeană a investit peste un miliard de euro în um, dezvoltarea economică de, din Groenlanda până în Rusia, adăugând uh, um, contribuțiile bilaterale ale statelor membre la asta, uh, ajungem la o cifră de aproximativ 2 miliarde de euro. Următorii pași pe care îi planificăm vor face ca um, Uniunea Europeană să contribuie într-un mod uh, și mai semnificativ la cooperarea în zona arctică. Politica noastră se concentrează asupra trei elemente. Cunoștințe, cunoaștere, responsabilitate și angajament, implicare. Începem cu cunoaștere. Programul Orizont 2020 al Uniunii Europene va crea legături mai strânse cu cercetători din state terțe. De asemenea, explorăm fezabilitatea de a crea un centru de informare referitor la Arctică european. Trecând mai departe, la responsabilitate, dorim să cooperăm cu, cu partenerii noștri din regiunea arctică și cu sectorul privat pentru a dezvolta tehnologii prietenoase cu mediul, cu risc scăzut, care ar putea fi utilizate de către industriile extractive și cele uh, de transport. și în ceea ce privește angajamentul uh, și implicarea, consolidăm dialogul cu toate statele din zona arctică și toate părțile interesate. Comisia va continua să fie în contact cu grupuri de indigeni din zona arctică și va găsi moduri de cooperare în uh, diferite domenii practice. Vom organiza un dialog cu, uh, indigeni din regiunea arctică în următoarele luni. Urmează să se facă în următoarea lună, să se ia în următoarea lună o decizie foarte importantă referitor la uh, candidatura Uniunii Europene pentru statutul de observator în Consiliul Arctic. Este un, uh, din punctul nostru de vedere, forul esențial în acest domeniu. Avem încredere că um, Consiliul Arctic și membrii acestuia vor uh, ajunge la o decizie echitabilă luând în considerare contribuția semnificativă pe care o poate avea Uniunea Europeană în acest uh, Consiliu. De aceea, mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul um, oferit pentru această candidatură. Dați-mi voie să vă spun că orice am face, există un singur lucru pe care trebuie neapărat să-l facem pentru regiunea Arcticii. Și anume să lucrăm cu partenerii noștri internaționali pentru a aborda schimbările climatice și pentru a limita creșterea globală a temperaturii la mai puțin de 2 grade Celsius. Aștept cu nerăbdare dezbaterea din această seară. Vă mulțumesc. Ora la parola al oratori. Perigur... Mulțumim și acum cuvântul uh, vorbitorului în numele grupurilor politice pentru PP, domnul Galler, două minute jumătate. Ja, vielen Dank, Frau Präsident. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă mulțumesc în calitate de raportor la raportul pentru Arctic Vreau să vă mulțumesc pentru introducere, domnule comisar, și vreau să vă mulțumesc și pentru munca depusă de comisie uh, la comunicarea pe 2012, care arată angajamentul de până acum al Uniunii Europene în acest domeniu foarte important. Această comunicare Această comunicare, ca și raportul meu, arată că Uniunea Europeană este deja angajată în Arctica. În 15 mai va avea loc uh, o reuniune a miniștrilor de resort și uh, a miniștrilor statelor din zonă și Uniunea Europeană va participa în calitate de observator permanent. Trebuie să vă spun în numele meu și în numele grupului PP că uh, acest subiect este foarte important. În ultimii doi ani au crescut enorm interesele politice în zona arctică. Deci uh, nu este suficient să ne menținem angajamentul de până acum, trebuie să-l dezvoltăm și mai mult. Mai ales în domeniile importante pentru Europa trebuie să facem progrese, de exemplu accesul durabil la resursele naturale și dezvoltarea căilor navigabile statutul de observator în Consiliul Arctic ar fi un pas foarte important și ar fi pe măsura angajamentului nostru concret. Deci trebuie să participăm la Consiliul Arctic și la alte foruri internaționale relevante. Politica arctică este foarte importantă, mai ales în domenii ca cercetarea, investițiile și piața Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană poate da în toate aceste domenii un exemplu important zonei arctice. Mai ales Norvegia arată uh, modul în care se poate manifesta echilibrul între diverse interese economice și protecția naturii. Avem nevoie, deci, de o comunicare mai bună. Trebuie să arătăm partenerilor din Nord tot ce are de oferit Uniunea Europeană. Domnule comisar, recent ați deschis dialogul pe chestiuni energetice cu Islanda. Astăzi, președintele Islandei, la uh, reuniunea Cercului Arctic, Uh, s-a referit la, chestiuni, la națiuni asiatice, cum sunt China și altele, dar nu a menționat Uniunea Europeană în discursul său. Uh, Rusia, Canada și alte state comunică profesionist și arată în ce mod pot uh, să-și dezvolte, să dezvolte, să contribuie la dezvoltarea potențialului Arcticii. La fel ar trebui să facă și Uniunea Europeană. Deci, trebuie să profităm de această ocazie cu toate uh, instrumentele disponibile, nu doar prin diplomație oficială, ci prin think tank-uri, rețele și uh, asociații și să ne implicăm cât mai mult. Noi, Parlamentul, susținem această idee. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum, în numele grupului SND, are cuvântul doamna Iaconsari, 4 minute 30. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä Mulțumesc, doamnă președinte și domnule comisar Füle, vă mulțumesc pentru modul în care ați deschis această discuție foarte importantă și pentru optimismul de care a dat dovadă în legătură cu politica pentru Arctica. Uniunea Europeană are posibilitatea de a deveni un membru al Consiliului Arcticii. Noi dorim să ne asigurăm că Arctica nu va deveni un fel de Eldorado, așa cum uh, ne temeam acum câțiva ani, adică să fie un fel de goană după aur, uh, țările să se întreagă, în a, se repezi acolo pentru a extrage uh, petrol. De exemplu, Shell deja a renunțat la explorările petrolifere în regiune pentru că uh, s-au dovedit a fi mult mai dificil de realizat decât uh, se credea. Noi dorim ca această regiune să fie utilizată în mod pașnic și în mod inteligent și ne dorim de asemenea să fie respectat dreptul uh, uh, popoarelor autohtone din această regiune. Trebuie să cooperăm cu această regiune. Nu e vorba doar de apă acolo, e vorba de o regiune care aparține unor state independente. Există și populații uh, autohtone acolo care trăiesc în acea regiune. regiune generația noastră poate pentru prima oară, într-adevăr, ar putea să respecte, așa cum se cuvine, drepturile acestor populații. Mm, acum câtva timp, uh, la televiziune uh, s-a vorbit uh, despre poporul Sami, popor nordic care uh, există în Uniunea Europeană și au fost întrebați oamenii, știți uh, că există Sami, Laponi, uh, cum, uh, ce poate face Uniunea Europeană pentru Lapon, pentru Sami, cum poate Bruxelles să facă mai multe pentru poporul Sami. E o chestiune foarte sensibilă și e importantă și consider că Comisia face bine să facă centrul de informații pentru Arctica la Rovaniemi în Finlanda ar putea fi un bun uh, mod de a aduce și uh, popoarele autohtone mai aproape de instituțiile de la Bruxelles. Datorită convențiilor internaționale am putut să garantăm pacea în această regiune și iată, este un exemplu bun de cooperare. Putem vedea, iată, ce se poate face prin forța uh, cooperării între state. Acordul uh, adoptat de Norvegia, prin care am rezolvat o serie de probleme din Marea Barent, Barents, uh, e un foarte bun exemplu de a rezolva probleme între state. Construcția de infrastructură în regiune precum și rute maritime, trebuie consolidată, după cum se spune în uh, raportul Parlamentului European. E foarte bine să acționăm împreună, în cooperare. trebuie să ținem cont de dimensiunea nordică, septentrională, pentru a face asta. Colegul Galler? antevorbitorul și raportorul uh, ne ajută și în acest uh, raport, într-adevăr, am pus accentul pe dimensiunea nordică și pe strategia politică, mai ales în ce privește logistica și transporturile. Ar fi important să știm cum anume Comisia Europeană va reuși să țină cont de această dimensiune nordică și sunt bine cu politica pentru regiunea arctică. M-ar interesa de asemenea să știu care va fi agenda, cum se va elabora această strategie și cum se va pune ea în practică. Pentru că de mult tot încercăm să avem o strategie pentru Arctică. E timpul să vedem și rezultate concrete. Și cu asta vă mulțumesc, domnule comisar, pentru abordarea pe care ați ilustrat-o aici, accentul pus pe cercetare și văd că, într-adevăr, Comisia face eforturi și ar fi bine ca Uniunea Europeană să poată fi observator uh, la Consiliul Arctic. Mulțumesc. Poate chiar membru. Grazie per il gruppo ALDE. Mulțumesc. Acum pentru grupul ALDE, doamna Iatenmachi, două minute. Demis. Arcticella. Mulțumesc, doamnă președinte. Regiunea arctică ei bine, în această zonă există apă, gheață și natură, dar în același timp mai trăiesc și 4 milioane de oameni acolo, care doresc și ei să se dezvolte și să se bucure de o oarecare economie. Avem nevoie de creștere și investiții pentru această regiune, dar pe bazele unei dezvoltări durabile și, de asemenea, trebuie respectată biodiversitatea. regiunii arctice, îi, politicii Uniunii Uniunii Europene îi lipsește o strategie în această regiune și eu consider că această strategie ar trebui să fie elaborată cât se poate de rapid. Trebuie să fie luată în considerare economia, dar și uh, mediul, dar și oamenii. Doamne președinte, îi mulțumesc domnului comisar Füle pentru faptul că s-a referit la Centrul de Informare pentru Arctică. Grupul meu, de la bun început, a sprijinit această inițiativă. Există și uh, o rețea creată de către Universitatea din Laponia și se speră ca acest centru să fie creat și să devină permanent. Grupul meu sprijină eforturile Uniunii Europene de a avea postul de observator uh, permanent în Consiliul Arctic. Aceasta ar fi în, av- în avantajul Uniunii Europene, al Consiliului Arctic, dar și în avantajul celor care trăiesc în, regiunea, în această regiune. Acest uh, punct ar trebui să fie foarte sus pe ordinea, pe agenda politică a Uniunii Europene și sper că data viitoare, când vom dezbate acest subiect, această discuție să aibă loc uh, la o oră mai devreme, pentru că um, și ora la care are loc o dezbatere ne arată importanța ei. Încă ceva, în grupul uh, nostru, în Parlamentul nostru nu există o comisie pentru aspecte, pentru um, aspecte ce țin de uh, regiunea arctică. Poate că următorul Parlament ar putea să uh, să, să creeze o astfel de uh, comisie uh, pentru ca lucrurile să progreseze în acest uh, domeniu. Astfel încât, la, până la urmă, să jucăm un rol mai important. Și acestei regiuni să-i se dea un rol mai important. Mulțumesc în numele verzilor. Domnul Tarand. Grazie. I will speak in Estonian in order Mulțumesc, am să vorbesc limba estonă ca să arăt solidaritate cu oamenii din zona arctică. Acum câțiva ani, în martie 2010, în acest hemiciclu vorbeam despre același subiect. Comisia Europeană era reprezentată atunci de Catherine Ashton, iar eu am făcut apel la idealismul său și am rugat-o să facă o propunere pentru impunerea unui moratoriu asupra extragerii de resurse naturale din zona arctică. Mulți colegi din Parlament și doamna Ashton m-au rugat să fiu mai realist. Sigur că nu mă așteptam la mult idealism din partea Comisiei, dar uh, simțeam că este important măcar să subliniez acest lucru. Pe de altă parte, Comisia nu a dat nici ea dovadă de realism sau de pragmatism, altfel nu se explică că am ajuns într-o situație în care nici măcar Comisia nu vrea să audă de cele 48 de puncte de acțiune sugerate în 2008. Nu trebuie să fii britanic eurosceptic ca să știi că ori de câte ori există o problemă, Comisia inventează o instituție pentru supravegherea bancară sau pentru monitorizarea diverselor domenii. Dar am reușit oare să creăm ceva pentru Arctic? Avem o linie bugetară pentru Arctic? Nu, nu avem. Comisia a uh, micșorat finanțarea cu 12% în următoarele perspective uh, financiare. 12% față de cifrele menționate de domnul Füle. Dorim să devenim observator permanent în Consiliul Arctic, dar are oare serviciul nostru de acțiune externă specialiști în acest domeniu? Nu. Ce vreau eu să vă spun este că nu suntem gata să ne ocupăm locul în Consiliul Arctic, dar ar trebui să fim pregătiți pentru că devine din ce în ce mai limpede uh, că avem nevoie de o abordare realistă a schimbărilor climatice. Lumea are nevoie de o guvernanță internațională a Arcticii. Trebuie să avem o viziune comună și trebuie să știm um, ce standarde permit pot permite și pe viitor continuarea activităților extractive, ce fel de resurse sunt disponibile și cum vom, fi, uh, cum vom putea folosi forțele armate în această zonă dacă este necesar. Cum vom dezvolta capacitățile de salvare pentru zona Arcticii? Știu că majoritatea colegilor din Parlament nu doresc să fie declarată zona Arcticii ca o zonă internațională protejată. Dar aș vrea, aș vrea să vă dau un exemplu din Estonia. A fost, uh, acolo a fost numită o insulă din Oceanul Arctic după un uh, un eston care eh, nici măcar nu a ajuns acolo, pe insula respectivă. Iar eh, un, eh, un președinte american a dorit și el să-și dea numele acelei insule. Acolo se desfășoară activități economice de către indigeni. Acolo uh, Uniunea Sovietică a început aceste activități în 1976 și a declarat zona protejată. De ce uh, ei pot să o facă și noi nu? Mulțumesc. Per il gruppo GUE, l'onorevole Murphy. Pentru GUE, un minut, domnul Murphy. I think there is no... Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că nu există vreo ilustrație mai uh, dezgustătoare la lumea, a lumii în care trăim decât reacția lumii la uh, topirea ghețarilor. S-ar putea să existe un culoar navigabil, uh, dar uh, iar impactul schimbărilor climatice vor fi, uh, vor fi, uh, va fi uh, dezastros. Uh, se prevede o creștere a nivelului mării cu șapte metri, ceea ce înseamnă că uh, țări precum Bangladeshul vor fi sub uh, apă. Este vorba de sute de milioane de persoane care vor suferi de pe urma acestor efecte și în acest timp companiile petroliere salivează aproape asupra resurselor de petrol care se află în această zonă mediul este într-o criză extraordinară, iar uh, autoritățile și instituțiile europene răspund cu um, dorința de a exploata resursele de acolo. Luați mâinile de pe Arctică. Trebuie să ne bazăm pe o economie care să nu se uh, bazeze pe combustibil fosil. Domnule Murphy, acceptați uh, o întrebare cu cartonașul albastru? Uh, Mulțumesc. În primul rând, sunteți de acord că populația care trăiește acolo are și ea dreptul la dezvoltare? Și, în al doilea rând, uh, trebuie să luați notă de faptul că primul spărgător de gheață care a ajuns la Polul Nord și care a deschis această rută nu a fost un spărgător de gheață capitalist, ci unul al uh, comuniștilor chinezi care au dorit să uh, cucerească acest spațiu. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Sunt de acord, bineînțeles că cei care locuiesc acolo au drepturi și sunt foarte importante și nu cred că ei sunt pentru distrugerea locului în care trăiesc. Cred că nu suntem de acord uh, despre modul în care putem defini um, o țară capitalistă sau comunistă, doar pentru că o țară are un regim care se um, descrie ca fiind comunistă, asta nu înseamnă că nu este um, tot un regim, uh, că, că nu este un regim postcapitalist. Cu toții, uh, toată lumea se îngrămădește la Arctică, canadienii, rușii și așa mai departe și cei care vor avea de pierdut vor fi exact oamenii de la fața locului. Mulțumesc. Acum doamna Esaia, un minut și jumătate. Arvoisa puhemies, hyvä komissari. Toukokuussa todellakin... Mulțumesc, uh, doamna președinte. Domnule comisar, în luna mai, Consiliul Arcticii va decide dacă Uniunea Europeană va putea deveni observator permanent mm, la acest Consiliu. Eh, noi, membrii Parlamentului European, ne întrebăm dacă avem eh, și noi de adăugat, de adus o plus valoare la această cooperare. Avem noi oare obiective durabile pentru strategia arctice? Eh, comunicarea din 2012, sigur, a dat câteva linii directoare, și aș dori să menționez aici precedentul raport care s-a ocupat de tema asta. Raport, de, de fapt a fost vorba tot de un raport al domnului Galler privitor la o politică durabilă a Uniunii Europene și în acest raport uh, s-a menționat foarte echilibrat uh, tema turismului și alte teme importante pentru regiunea Arcticii. În același timp, s-a menționat și interesul pentru drepturile popoarelor autohtone Trebuie să avem un plan pentru o dezvoltare durabilă și inteligentă a acestei regiuni. Ar trebui să ne gândim uh, foarte bine, după cum a menționat domnul uh, comisar Füle, dacă ar trebui să avem acest centru pentru informații pentru regiunea arctică. E uh, normal că finlandezii din această sală au vorbit foarte mult, pentru că centrul ar urma să fie la Rovaniemi, în Finlanda, și Cred că va fi un uh, sediu uh, foarte bine ales, dacă așa va fi. Mulțumesc. rog, Gallagher, un minut. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, protejarea și ocrotirea regiunii arctice, respectându-se și populația sa, este vitală. Trebuie să recunoaștem necesitatea de a proteja comunitățile indigene din această zonă. Trebuie să ne asigurăm că problemele și preocupările acestora sunt înțelese de Uniunea Europeană. Trebuie să vă amintesc că ori de merg în această zonă, mi se spune că Parlamentul European este cel care s-a opus vânzării de piele de focă, ceea ce aducea o parte importantă din venitul celor din această zonă. În calitatea mea de reprezentant al Parlamentului European la adunarea parlamentară a zonei arctice, m-am întâlnit constant cu colegi din toate statele din zona arctică. Discuțiile sunt foarte importante și cooperarea la nivel înalt va continua în iunie la Svalbard, în Norvegia, când avem următoarea reuniune. Uniunea Europeană ar trebui să devină observator permanent la Consiliul Arctic. Sunt foarte recunoscător tuturor celor care uh, au susținut această idee și sper că va fi primită pozitiv. Mulțumesc! Domnule Gallagher, acceptați un cartonaș albastru? Um. Da, te Stimate coleg, ați spus foarte bine că poporul autohton a fost foarte afectat de decizia Uniunii Europene de a interzice vânzarea de piele de focă. Credeți că știți, mă scuzați că există o derogare pentru populațiile autohtone care au dreptul să vândă piele de focă. În presa canadiană, de exemplu, se vorbește întotdeauna despre acest lucru, dar uh, dumneavoastră cunoașteți acest fapt sau nu? Uh, nu este o neînțelegere. Eu știu foarte bine că există o derogare, dar problema nu este părerea mea, ci părerea celor din zonă și mai ales celor care uh, trăiau din vânzarea de foci și acum nu uh, mai au suficientă activitate. Dacă uh, doriți, când vor veni reprezentanții acestor populații în Parlament, vă vor organiza o întâlnire cu ei și cred că vă vor spune chiar ei mai multe. Va trebui și să așteptăm rezultatul uh, uh, procesului care este acum în desfășurare, că probabil că hotărârea se va pronunța în câteva luni, Vreau doar să vă spun. Grazie, la parola al collega Eickhout. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Eickhout. Un minut. Dank u wel, voorzitter. Eh, we bespreken hier de strategie... Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim despre strategia Comisiei referitoare la regiunea arctică și trebuie să vă spun că sunt dezamăgit când este vorba despre responsabilitate și dialog. Când vorbim despre responsabilitate, uh, este vorba de activități extrative cu risc scăzut. Despre ce este vorba? Ce înseamnă asta? În Statele Unite există deja dezbaterea referitoare la uh, planurile de foraje uh, unele dintre ele ar urma să fie anulate și um, sunt voci care spun că n-ar vrea să existe foraje și extracții în această

Doamne președinte, domnule comisar, dragi colegi, ca raportor pentru Comisia de Industrie aș dori să mă concentrez pe tema cercetării pentru extragerea de petrol și gaz în zona arcticii, de care s-a vorbit deja după eforturile din Alaska, care au demonstrat foarte clar că operațiunile în acea regiune sunt foarte dificile și periculoase pentru Uh, întreaga omenire. S-a cerut un uh, moratoriu pentru în ce privește uh, explorările din Arctica. Bun, există cazul special al Groenlandei, dar știm că Uniunea Europeană în rest nu are uh, ape teritoriale în Arctica. Totuși, în nou proiect de lege uh, Uh, pentru aceste operațiuni de explorare, care se va uh, vota în Parlament luna viitoare, se introduce o obligație clară pentru, operațiile, uh, pentru companiile petroliere, mă scuzați, să demonstreze că, într-adevăr, pot reacționa în cazul de, de, de reversări și că își pot limita operațiunile în cazul în care nu-și asumă această răspundere. Deci, este o obligație și se aplică a fortiori tuturor celor care au potențialul de a face asemenea explorări offshore în Arctica. Contăm pe Comisie să uh, susțină acest instrument juridic în Consiliul Arcticii și sperăm că în curând vom deveni observatori permanenți și în contactele dumneavoastră uh, internaționale, ca comisar, veți insista pe acest instrument. Mulțumesc! Grație! Mulțumesc! Și acum, domnul Gjib are cuvântul. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles, Uniunea Europeană are o influență limitată asupra ceea ce se întâmplă în regiunea arctică. Totuși, unele state membre sunt uh, state la Arctică, iar Uniunea Europeană a solicitat un statut de observator în Consiliul Arctic. Cred că unele state membre au un statut de observator, cum ar fi Polonia. Dar asta uh, duce la angajamente în domeniul cercetării și dezvolt... în domeniul cercetării. Um, Polonia are un program de cercetare în acest sens de ani de zile. Împreună cu colegii mei am depus patru amendamente. Mă bucur că în aceste comunicări unele dintre aspectele prevăzute în amendamente au fost preluate, mai ales aspectele ce țin de infrastructura de cercetare pentru a explora fundul mării pentru a trasa rutele marine. S-au investit uh, sume semnificative, dar nu este suficient. Uh, pe de altă parte, suntem, conv- suntem conviși de importanța acestui habitat. Este foarte important pentru stabilizarea climei, pentru resurse nat- naturale și pentru tot ce ține de viața inuiților. Cred că orice fel de decizii referitoare la schimbări care ar afecta mediul trebuie să fie judecate cu prudență. Trebuie să evităm o situație cum ar fi cea în care cineva își depune uh, steagul pe uh, fundul Mării Arctice spunând că este teritoriul său. Miza este mult prea mare. Mulțumesc. Uh, trecem la procedura intervențiilor spontane. Doamna Băsescu. Președinte, Arctica este o zonă de importanță strategică tot mai mare

informez că săptămâna viitoare, de luni până miercuri, are loc um, conferința parlamentară a Arcticii. De aceea particip și la această dezbatere pentru că voi reprezenta acest uh, parlament în, la această conferință. Și voi depune în numele Parlamentului amendamentele la rezoluția finală. În special, solicitarea ca în mai să se ofere Uniunii Europene statutul de observator permanent în Consiliul Arcticii. Însă am auzit că putem să ne așteptăm la o blocadă din partea Rusiei și a Canadei și vă rog să vă folosiți toate um, posibilitățile de a influența acest uh, vot pentru ca Uniunea Europeană să devină um, observator. Avem trei state membre care sunt uh, membri ai acestui uh, Consiliu, avem Islanda, de asemenea de partea noastră, uh, trebuie să încercăm să obținem statutul pe care ni-l dorim și am să rog Comisia să coopereze strâns cu noi în acest uh, sens de asemenea. Mulțumesc, are acum cuvântul domnul comisar Füle. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului. Aș dori, în primul rând, să vă mulțumesc pentru contribuția valoroasă din această seară. Parlamentul European a fost un vector al dezvoltării unei politici pentru Arctica a Uniunii Europene și în seara aceasta dumneavoastră încă o dată ați subliniat faptul că Arctica este o regiune care ne afectează pe noi, toți cei de aici. S-au făcut referiri la popoarele indigene din zona Arcticii. Dați-mi voie să spun foarte clar că Uniunea Europeană va căuta uh, metode corespunzătoare uh, pentru a ne asigura că reprezentanții acestor popoare ale Arcticii să fie informați și consultați în legătură cu politicile noastre care îi afectează direct și uh, vor avea și o platformă uh, pentru a-și prezenta preocupările către instituțiile europene. În acest scop, Comisia și Serviciul pentru Acțiune Externă își vor accelera eforturile pentru a continua dialogul constant cu indigenii eh, de la, eh, din regiunea Arcticii. Dumneavoastră ați spus foarte clar că regiunea Arcticii va treb- avea nevoie de susținere pentru că se uh, confruntă cu provocări foarte mari de mediu și economice care sunt importante nu doar pentru noi, ci și pentru generațiile viitoare. Uh, cooperarea este cuvântul cheie. Noi trebuie să ne asumăm uh, răspunderea și să ne aducem propria contribuție. Și în acest context, Dați-mi voie să mă refer și la problema forajelor în Arctica, despre care s-a vorbit aici. Statele Arctice și Uniunea Europeană au un interes comun în a se asigura că resursele naturale ale Arcticii, atât terestre cât și maritime, uh, atât de suprafață cât și de adâncime, sunt utilizate în mod durabil pentru a nu se periclita mediul înconjurător al Arcticii și uh, pentru a nu avea de suferit comunitățile locale. Uniunea Europeană nu are o coastă directă la Oceanul Arctic. Uh, majoritatea resurselor cunoscute astăzi se află în limitele zonei de 200 de mile maritime sau Uh, pe platforma continentală a statelor uh, de coastă ale Arcticii. În dezbatere s-a vorbit despre cooperarea cu celelalte țări. Noi intensificăm deja dialogul cu Statele Unite și Canada în legătură cu cooperarea în domeniul cercetării pentru Arctica. Uniunea Europeană a, are un uh, dialog constant pe probleme arctice cu Norvegia și are un schimb de opinii cu Islanda pentru a găsi sinergii politice. De asemenea, avem o cooperare de succes și un cadru de cooperare cu Islanda, cu Rusia și cu Norvegia prin uh, intermediul dimensiunii nordice. Parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Groenlanda va însemna că vor apărea noi oportunități foarte importante care uh, Uh, ne vor permite să ajutăm această regiune. Uh, evoluțiile viitoare ale politicii noastre uh, vor fi afectate și de cererea noastră de a deveni observatori permanenți în Consiliul Arctic. Domnul Cara s-a făcut o observație chiar din auri și dați-mi voie să spun și eu câteva cuvinte comunicarea uh, din 2012 pentru Arctica nu este o strategie, sau încă, cel puțin încă nu este o strategie. Uh, această politică se dezvoltă încă din 2008 și uh, încă este în stadiul de construcție, ca să spun așa. Dezbateri ca cea din seara aceasta ne ajută să punem la punct uh, această politică pentru ca într-o bună zi să putem prezenta în fața dumneavoastră un document care să poată fi purta numele de strategie, un document care se va baza pe cooperarea uh, apropiată și strânsă între înaltul reprezentant pe de o parte și comisia și uh, înaltul reprezentant își va, își, își va asuma și rolul de coordonator uh, și, mă rog, între timp, până când vom avea această strategie, comunicarea pentru 2012 și mai ales uh, documentul de lucru uh, cu, care conține un inventar de activități în cadrul dezvoltării unei politici a Uniunii Europene pentru Arctica, se ocupă de majoritatea cerințelor Parlamentului, mai ales în ce privește coerența um, programelor regionale și de cercetare și uh, cooperarea cu popoarele indigene ale Arcticii. Agențiile Comisiei Europene au participat activ la lucrările și grupurile de lucru ale Consiliului Arctic și în acest context Dați-mi voie să mă refer pe scurt și la chestiunea finanțării. Oportunitățile de finanțare aici uh, sunt examinate în acest moment în lumina cadrului financiar multianual. Uh, programul Orizont 2020, uh, programele regionale și transfrontaliere sunt probabil domenii cheie și vor fi domenii cheie Uh, ale politicii noastre pentru Arctica. Întorcându-mă acum la statutul nostru de observator, care sperăm că ne va fi acordat. Uh, sunt recunoscător domnului Caras pentru cuvintele domniei sale. Noi avem încredere că se va lua în curând o decizie în acest sens, prin care se va recunoaște uh, mai ales contribuția importantă a Uniunii Europene la această regiune foarte importantă. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, comisar. Mulțumim, domnule comisar. Am încheiat uh, discuția și votul va avea loc uh, în luna iunie. Următoarea reuniune va începe mâine, joi 18 aprilie, de la orele 9 la orele 14 și apoi de la orele 15 la 17. Ordinea de zi a fost uh, făcută publică și se poate consulta pe site-ul internet al Parlamentului European uh, și cu asta am încheiat lucrările de azi.